în curs de dezvoltare uh, ca o reflexie a uh, acordului de la uh, Paris și a întâlnirii de la Marrakesh care a avut loc săptămâna trecută. În acest context, aștept să aud punctul de vedere al Consiliului special al ONU domnul David Nabarro, legate de punerea în aplicare a obiectivelor în Uniunea Europeană și în toată lumea. așteptăm cu nerăbdare să auzim această abordare și uh, care sunt principalele puncte pe care să ne concentrăm în uh, următorii ani. Și uh, suntem încântați că sunteți aici și că putem auzi direct la dumneavoastră punctul dumneavoastră de vedere privind punerea în aplicare a sistemului. Ok, thank you. And... Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Nabarro. David, ai cuvântul. Thank you very much indeed. Vă mulțumesc foarte mult și bună ziua tuturor. Este un privilegiu pentru mine să mă aflu aici, la această întâlnire comună a celor două comisii, DV și Envi. Sunt încântat și aș dori să mă folosesc de această ocazie și pentru a spune că sunt încântat că vizita mea la dumneavoastră astăzi coincide cu uh, lansarea acestor două comunicări, următorii pași pentru un viitor european durabil și, de asemenea, documentul privind consensul european pentru dezvoltare. Am fost aici la Bruxelles la începutul acestui an pentru a discuta despre modul în care Europa va avansa în privința dezvoltării durabile. Și uh, în timp ce îi ascultam pe comisar și pe oficial vorbind, mi-am spus că nu va fi sub nicio formă posibil ca aceste două comunicări să apară împreună, amândouă, înainte de sfârșitul lui 2016. Și este foarte bine că previziunea mea s-a dovedit greșită și chiar că avem aceste două comunicări care au apărut în aceeași zi. Ce semnal puternic este acesta din partea Europei către restul lumii? Pentru că, eh, stimați colegi, și acesta este un lucru foarte important, dezvoltarea durabilă este un concept și o abordare care se bazează foarte mult pe valori europene și s-au pus întrebări din când în când. Oare Europa mai dorește să fie lider în acest domeniu? Și faptul că aceste două comunicări au ieșit împreună este un semn important că această calitate de lider există. Am auzit că doamna președinte nu a făcut uh, câteva remarci despre aceste documente și uh, voi vorbi despre aceste remarci peste câteva minute. Uh, vă voi spune și câteva cuvinte uh, în ceea ce privește Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Aceasta a fost aprobată de membrii Adunării Generale a ONU în septembrie 2015, după doi ani și jumătate de negocieri intense, uh, mulți dintre cei care am fost implicați în aceste discuții, am fost foarte bucuroși uh, de conținutul acestei agende 2030 datorită următoarelor însușiri. În primul rând este o agendă universală. Se aplică tuturor țărilor, tuturor comunităților din lume. În al doilea rând este o agendă interconectată. Cele 17 obiective reprezintă 17 domenii ale existenței omenești care sunt foarte legate între ele. În al treilea rând, va fi pusă în aplicare într-o manieră care să nu lase pe nimeni deoparte în al patrulea rând, va fi uh, pusă în aplicare într-un mod integrat și, în ultimul rând, va fi pusă în aplicare printr-un parteneriat între mai multe părți implicate. Am descris această agendă 2030 publicului într-un mod foarte simplu. Este planul pentru viitorul planetei noastre și al oamenilor. Nu există niciun alt plan la fel cum nu avem o altă planetă. De aceea este foarte important ca acest plan să fie pus în aplicare de la început până la sfârșit. Am citit din uh, formulările de opinie că acest plan are o semnificație foarte mare pentru tineri, pentru oameni sub 25 de ani, pentru că ei văd acest plan ca fiind relevant pentru generațiile viitoare planul este conceput pentru toată lumea, nu doar pentru guverne, ci și pentru mediul de afaceri și pentru societatea civilă, pentru universități, pentru grupuri religioase, pentru presă, pentru toată lumea care este interesată de viitor. Planul este mult mai mult decât un plan despre dezvoltare sau mediu. Se aplică tuturor sectoarelor guvernării cum funcționează planul. Am uh, studiat modul în care a fost receptat de mai multe guverne și mai mult de 100 de guverne iau acest plan în serios. Și este luat foarte în serios de uh, țările BRICS, este luat foarte în serios de o serie de țări de pe diferite continente și cum este luat în serios, este luat în serios într-o manieră mult mai profundă decât în obiectivele de dezvoltare milenium. Progresul în ceea ce privește acest plan pare a fi după un an la nivelul obiectivelor milenium după șase ani. Este o poveste de succes și uh, este o legătură cu uh, forumul la nivel înalt din iulie 2016 și de adunarea generală ONU din septembrie anul acesta. După părerea noastră, există un interes foarte mare al publicului privind acest plan. În jur de un miliard de oameni au auzit deja de el și parlamentarii de peste tot iau în calcul acest plan. În discuțiile noastre cu Uniunea Interparlamentară ne-au spus că îi interesează mai mult acest plan decât orice alt aspect al dezvoltării internaționale. Uh, unele dintre uh, noile aspecte care au apărut acest an au fost foarte importante pentru acest plan. În primul rând, cum am auzit deja de la președinți, uh, COP21 a intrat în vigoare mult mai devreme decât ne așteptam și după părerea noastră există o dorință a tuturor guvernelor de a vedea această poveste a climatului și această poveste a dezvoltării interconectate astfel încât toate activitățile să fie cu emisii scăzute de carbon uh, toate să uh, aibă o consecvență în ceea ce privește schimbările climatice și în Marrakesh acum uh, două săptămâni la întâlnirea COP22 uh, în timp ce discutam cu câțiva dintre șefi de guvern și de stat care erau acolo erau absolut sigur că în ceea ce îi privește viitorul dezvoltării este unul care trebuie să fie compatibil cu protecția climatului. Un alt aspect foarte legat de agenda 2030 este impulsul pe care îl dau guvernele de peste tot pentru pentru a se ajunge la o egalitate de șanse, la un, aspect, la un acces sporit uh, la uh, locuri de muncă decente și la o reducere a inegalităților, în special inegalitățile legate de gen. Și acest lucru se potrivește foarte bine cu Agenda 2030. În al uh, treilea rând am văzut mare interes în ceea ce privește legătura între această agendă și îngrijorările produse de migrația masivă. Am avut o întâlnire la nivel înalt la New York York pe 19 septembrie cu acorduri pentru o abordare compactă a migrației și maniere de a aborda migrația cu o uh, abordare universală pentru că vedem marile provocări ale migrației în Asia, acum și în Africa tot timpul, precum și în Europa. Deci există o legătură foarte clară între cauzele de bază ale migrației și necesitatea de a pune în aplicare Agenda 2030. Pentru că această agenda 2030 este foarte importantă pentru oameni, ne dorim ca toată lumea de peste tot să aibă un rol uh, în ceea ce privește progresul și monitorizarea lui. Nu este vorba doar despre societatea civilă, este vorba despre multe alte grupuri care vor să fie implicate. Și în acest sens, implicarea mediului de afaceri în evoluția acestei agende este foarte important. Vom vorbi despre acțiunile mediului privat. Acestea vor duce la punerea în aplicare corectă a acestei agende. Dar va exista și o muncă de monitorizare și de contabilitate care uh, va însemna exprima un volum foarte mare de lucru și în acest domeniu societatea civilă este foarte implicată. Suntem încântați că uh, <clears throat> Există și uh, rețele de comunicare care sprijină punerea în aplicare a acestei agende, acestei agende și care uh, vor uh, să le dea posibilitatea 40% dintre oameni care nu sunt conectați la internet să participe la punerea în aplicare a acestei agende. Și în sfârșit, în ceea ce privește următorii pași, uh, în cadrul sistemului Națiunilor Unite schimbăm total modul în care gândim, în care lucrăm, în care ne organizăm, în care comunicăm, în care ne finanțăm activitățile, în care elaborăm raporturi în privința ceea ce facem pentru a ne alinia cu această agendă, pentru că este un lucru revoluționar pentru noi. Este nevoie despre o gândire și despre o muncă orizontală și implicarea tuturor oamenilor precum și uh, participarea tuturor cu ambiția necesară pentru a ajunge la rezultatele uh, menționate în Agenda 2030. Bun, facem aceste schimbări și în același timp ne asigurăm că avem o tranziție a conducerii de la Ban Ki-moon la Antonio Guterres și ne asigurăm că nu vor fi probleme și că din potrivă va avea loc o intensificare a lucrului pentru punerea în aplicare a acestei agende. Avem multe evenimente în 2017 care se vor ocupa de anumite provocări, mai ales în ceea ce privește uh, oceanele, obiectivul 14, care vorbește despre o mare amplificare și apoi uh, și rezolvarea pașnică a conflictelor acolo unde este posibil, pentru că fără pace nu există dezvoltare. În sfârșit, suntem încântați că Comisia Europeană a uh, emis aceste comunicări și că Europa, atât în ceea ce privește societățile sale uh, și statele sale membre și în ceea ce privește instituțiile și Uniunea Europeană, vor fi implicate în uh, asigurarea că această uh, muncă este esențială pentru viitorul Europei, al europenilor, dar și pentru viitorul lumii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum uh, le dau cuvântul colegilor care doresc să pună întrebări. Tiva va fi primul vorbitor. Nărci. Sunt încântată să-l văd pe Dave aici ne știm de multă vreme. Dorem să mă concentrez pe finanțare. Avem un program foarte ambițios pentru 2030 și primii 15 ani după obiectivele Millennium, în mod surprinzător, am atins multe dintre, dintre aceste obiective pe care ni le-am fixat. Mai ales sub conducerea excelentă a lui Kofi Annan. Și mă întreb în legătură cu finanțarea pentru uh, atingerea acestor obiective din Agenda 2030. Recent, Parlamentul European a recunoscut că este nevoie de foarte mulți bani pentru a atinge aceste obiective, încă un trilion de dolari, uh, a căutat noi metode de a finanța uh, dezvoltarea, întâi finanțând sectorul uh, privat și uh, eliberând anumite finanțe, astfel încât fondurile să, pot, să poată fi uh, echilibrate și dirijate pe piața financiară cu o disciplină financiară pentru a se putea ajunge la o, un parteneriat public-privat și la inițiative venind din partea acestui parteneriat. Mă întreb dacă domnul Navarro s-a gândit la aspectele legate de finanțare. Cum să finanțăm această agenda? Pentru că nu putem să încărcăm în continuare pe plătitorii de impozite. Și întrebarea este dacă avem noi metode de finanțare, mai ales în ceea ce privește sectorul privat, care are foarte mulți bani, care sunt partea economiei verzi nu este o situație din care toată lumea pierde, este o situație din care toată lumea câștigă. Și dacă economia verde poate să fie miezul economiei creșterii, toată lumea câștigă, pentru că este vorba despre noi tehnologii, obiectivul 15 privind oceanele este implicat în niște ocazii extraordinare de a crea noi tehnologii și noi moduri de a proteja mediul, uh, creând în același timp uh, creștere și locuri de muncă. Vreo idee în acest sens? Mulțumesc, Norbert Neuser. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Nabarro. Vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Timmermans, uh, a spus după stabilirea obiectivelor de dezvoltare durabilă de anul trecut că trebuie să uh, ieșim din gândirea de tip siloz și trebuie să privim această uh, lansare a obiectivelor ca pe o oportunitate extraordinară de a ne schimba cu toți împreună. Adică din perspectiva comisiei noastre, comisiei DEVE, nu mai există o separație între țările în curs de dezvoltare și țările industriale. Suntem cu toții țări în curs de dezvoltare toții trebuie să mergem pe această cale a dezvoltare în ceea ce privește obiectivele agendei 2030. Mă gândesc însă că pentru început trebuie să ne facem temele în ceea ce privește vechile obiective Millennium, care uh, au fost valabile până în 2015, dar care parțial nu au fost atinse. Cred că trebuie să ne gândim la aceste obiective pe care nu le-am atins, pe unele le-am atins, dar pe cele pe care nu le-am atins ar trebui să le integrăm în catalogul sarcinilor pe care le avem de îndeplinit și cred că această schimbare de mentalitate necesară va avea nevoie de timp, dar dacă privim obiectivele de dezvoltare durabilă cu provocările politice din acest moment, cum ar fi situația refugiaților și criza financiară și economică, Uh, problemele comerțului internațional, cred că pe de o parte sunt niște obiective foarte actuale, pe de altă parte uh, este vorba și despre o viziune către viitor, către anul 2030. Și cred că uh, și noi aici la Uniunea Europeană trebuie să ne asigurăm că există provocări, cum ar fi combaterea sărăciei, a respingerii sociale și protejarea resurselor precum și modul în care să creăm în continuare creștere economică. Deci trebuie să uh, monitorizăm aceste aspecte și să vedem cum putem continua în privința lor. Uh, președintele Comisiei, domnul Juncker, a numit un consilier special, Karl Fardenberg. Uh, Națiunile Unite cooperează cu Uniunea Europeană în acest domeniu, pentru că ați lăudat cele două comunicări. Cred că noi aici la Comisie ne facem treaba, în curând uh, vom uh, completa raportul nostru privind consensul și cred că avem o premisă bună de a merge mai departe pentru atingerea obiectivelor agendei 2030. Mulțumesc. Următoarea întrebare vine de la domnul Marcelesi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a mă referi la infracțiunile ecologice. Am, am văzut câte, câte rele se pot, se pot produce în acest context. Știți, știm cu toții că infracțiunile împotriva mediului, uh, distrugerile mediului uh, se, se datorează uh, multor companii europene. Ne putem gândi la ceea ce se întâmplă în Indonezia, Malezia, la culturile de, de palmieri și așa mai departe. Mă întreb cum vor fi abordate aceste chestiuni în cadrul agendei 2030 pentru că dezvoltarea durabilă va fi imposibilă fără uh, soluționarea acestor uh, infracțiuni uh, ecologice care amenință siguranța uh, și chiar pacea în regiunile respective. Se vorbește de introducerea în statutul de la Roma a unei noi, uh, noi uh, infracțiuni, infracțiuni împotriva mediului, care până la urmă subminează pacea și dacă vorbim de infracțiuni, trebuie să vorbim neapărat și de sancțiuni. Cum ar putea fi abordate aceste chestiuni? Cred că mm, uh, societatea civilă a realizat avansuri, progres în, în această chestiune. Uh, Mă, mă gândesc la o discuție ce a avut loc acum o lună la, la Haga. Iată un, un exemplu despre cum pot fi abordate aceste chestiuni. Iată cum, cum vor fi ele abordate în ceea ce privește uh, vi, uh, viitoarele regiuni, uh, viitoarele generații. O întrebare uh, din partea reprezentanților uh, DG Environment. Uh, spune domnule Navarro, dacă în privința agendei 2030 uh, s-a, s-a avansat mai bine decât în cazul obiectivelor uh, de dezvoltare ale mileniului, cum, uh, cum ne vom asigura că lucrurile avansează conform planului? În fiecare an uh, țările raportează implementarea uh, obiectivelor. Cum se uh, realizează această monitorizare? Vor fi diseminate bune practici, vor fi publicate rapoarte care să permită țărilor să, se, să facă comparații. Întrebarea este, deci, cum vor fi țin, trase la răspundere, dacă vreți, guvernele uh, Mărturisesc că, că n-am, uh, n-am analizat uh, comunicarea Comisiei legată de uh, dezvoltarea durabilă, de aceea am, aș întreba DG Mediu dacă uh, Comisia Europeană va colecta date de la, de la statele membre și uh, va informa cu privire la implementarea uh, obiectivelor uh, de dezvoltare durabilă. Dacă mă gândesc la țara mea, doar ministrii, ministrul mediului uh, Um, pomenește aceste, uh, aceste obiective, însă nu cred că ar trebui uh, ca discuția să se limiteze doar la ministrii uh, de ministrii mediului, ci, și, ci să implice și transporturile și pescuitul. Um, um, cred că și, și colegii, colegii mei se, se, întreabă cum este, cum, cum este abordată uh, implementarea obiectivelor în uh, țările, uh, uh, în țările, în țările lor și aș întreba cum, cum adună toate aceste date Comisia cu privire la ceea ce, fa, ce face la nivelul Uniunii Europene, dar și la, ce la ceea ce se face la nivelul statelor membre, cum sunt adunate aceste uh, informații. Văd că nu sunt alți colegi care se anunță la cuvânt. Cred că, deci, putem trece la prima rundă de răspunsuri. David, ai cuvântul. Doamnă, doamnă președinte, vă mulțumesc. Mă bucur să-l revăd pe uh, domnul Deva uh, și mulțumesc pentru comentariul legat de finanțare. Uh, conferința privind uh, finanțarea dezvoltării uh, durabile din uh, Addis Abeba din septembrie 2015 a concluzionat că că există, că, că e un, cofinanțarea este un, un aspect um, extrem uh, de important, însă cea mai importantă cale prin care vor fi implementați, implementate obiectivele de dezvoltare durabilă va fi uh, cea constant în investițiile private. Cum așa? Ne vom, ne vom asigura că companiile văd aceste obiective drept un cadru uh, Uh, al propriilor lor uh, activități. Uh. Cum se va întâmpla acest lucru? Deocamdată depinde de conformarea voluntară a companiilor, însă ce am observat eu ar fi următoarele lucruri. Am observat o creștere semnificativă a a numărului de companii care indică, arată Națiunilor Unite că sunt gata să fie auditate cu privire la toate obiectivele de dezvoltare durabilă. Astfel, atunci când uh, fac uh, rapoarte, companiile uh, nu, nu raportează doar cu privire la partea financiară, ci și cu privire la uh, la emisii și la impactul asupra mediului și când spun asta mă refer și la sectorul minier și la cel al uh, transporturilor. Cred că mai, mai sunt eforturi de făcut în ceea ce privește transportul maritim, mai multe decât în uh, ceea ce privește transportul uh, aerian și cel rutier. Mai sunt de asemenea eforturi de făcut în privința silviculturii și agriculturii. Astfel există, uh, schimbăm, uh, schimbăm perspectiva și uh, legăm companiile de obiectivele de dezvoltare, companiile devenind principalul motor de îndeplinire a acestora. Mai ales când e vorba de obiectivele legate de dezvoltarea orașelor și de infrastructură. Uh, de asemenea, trebuie garantate, e nevoie de o garantare a, a riscurilor investițiilor uh, făcute de sectorul privat în, uh, în țările cu, cu probleme um, care în mod normal nu ar deservi populațiile sărace. De asemenea, am, am înființat o platformă privind finanțarea inovatoare care își pe, își propune să, să, să creeze uh, ocazii pentru uh, tipuri uh, de finanțare um, inovatoare. Răspunzând întrebării dumneavoastră, domnule Noizer, uh, aș vrea să spun că a fost foarte pertinentă pentru noi uh, intervenția domnului Timmermans. El a recunoscut importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă în privința schimbării modului în care funcționează guvernele și modului în care, ne, ne gând, în care gândim uh, Um, în sensul uh, renunțării la, la, la o abordare compartimentalizată în silos. M-am bucurat să vă aud spunând că în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă, distinția între țările de, în curs de dezvoltare și țările dezvoltate uh, nu mai e uh, clară. De fapt, uh, noi am dorit să încetăm cu totul uh, a folosi termenul țară dezvoltată, pentru că nicio, nicio țară nu e pe, pe întregul dezvoltate. Suntem, dezvoltată. Suntem cu toții țări, sunt, sunt cu, suntem cu toatele țări dezvol, în curs de dezvoltare. Ați spus că în anumite domenii obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu au fost îndeplinite, mă gândesc uh, mai ales la educație și schimbarea, de la, schimbarea către o abordare de lucru uh, orizontală necesită timp, iar uh, noi, ce, noi la Națiunile Unite ne implicăm activ în acest sens. Suntem de acord că există o legătură puternică între chestiuni precum criza refugiaților, dezvoltarea durabilă și anumite problematici legate de comerț implementarea completă a obiectivelor de dezvoltare durabilă va reduce riscurile de, de migrație și cele ce țin uh, de, de refugiați. Um, și asta e cu atât mai valabil în cazul uh, Uniunii uh, Europene. Iar uh, noi, cei de la Națiunile, noi la Națiunile Unite, uh, lucrăm în, uh, de aproape cu Comisia și cu reprezentanții ei pentru a ne asigura că există un angajament constant și, și ferm și așteptăm cu nerăbdare următoarele, următoarea zi a, sau următoarele zile ale dezvoltării durabile. Iar domnului Martelezi, vă mulțumesc mult pentru remarcă. Ne-am întâlnit azi mai devreme cu reprezentanții ai societății uh, civile care ne-au spus uh, foarte clar că mai sunt multe de făcut pentru a, a, aborda comportamentul uh, companiilor europene în raport cu, cu mediul și că trebuie să ne asigurăm de um, de faptul că companiile companiile vor fi uh, trase la răspundere sau vor răspunde pentru aceste lucruri. Uh, de aceea, uh, ce, uh, cadrul care permite ca ceea ce se întâmplă în Europa să conteze, să, să fie aplicat și în alte, și în alte țări, e important. Și există acorduri cu neobligatorii cu privire la pământ, acces la, la apă și Uh, uh, siguranța alimentară mm, și uh, acorduri care prevăd că amenințarea accesului la apă și la, la folosirea pământului pot uh, constitui o amenințare pentru pace. Suntem de acord că această problematică necesită atenție, dar Națiunile Unite depind de statele, uh, depinde de statele sale membre pentru a lua măsuri în această privință. Și asta mă aduce la întrebarea Lindei McKevin uh, care voia să știe dacă există un mecanism prin care Națiunile Unite se asigură că uh, statele membre uh, respectă acest plan. Uh, ei bine, el se bazează pe consens, iar responsabilitatea punerii în practică aparține în principal statelor membre, guvernelor și așteptarea noastră este ca guvernele să sub să monitorizeze îndeplinirea obiectivelor prin uh, mecanisme uh, proprii și să implice societatea civilă dar uh, la nivelul Națiunilor Unite, prin mecanisme proprii, vom împărtăși bunele practici și vom prezenta ceea ce constatăm ca bună practică în celelalte în țări cu privire la răspundere și alte aspecte. Credem că e, e foarte important ca toate, toți factorii participanți, toate statele membre să fie implicate în uh, monitorizare uh, și uh, trebuie spus încă o dată că obiectivele acoperă o mulțime de aspecte, transporturi, agricultură, sănătate și toate comisiile, deci trebuie să fie implicate în monitorizarea Uh, îndeplinirii lor. Deci uh, uh, șefii de stat trebuie să fie implicați, prin urmare și, și Consiliul, pentru că e o chestiune care ne privește pe toți și care trebuie analizată de altfel de Parlamentul European în întregul său și sper ca colegii din societatea civilă să se asigure că așa va fi. Now. Now, please, colleagues. Mulțumim. Uh, înainte de a da cuvântul comisiei, aș vrea să știu dacă este cineva din partea comisiei Envi care dorește să intervină. Am văzut-o pe domnul Dali și cred că și dumneavoastră v-ați înscris la cuvânt. Din păcate nu vă văd cartonașul. Domnul Lavia oricum vă cunoaște. Doamnă Sheria Pic. Dacă mai dorește cineva să intervină, să pună vreo întrebare, dacă nu, aveți cuvântul. Eu aș uh, avea câteva întrebări um, care au legătură cu cele puse înainte. S-a... Domnul Nabarro, ați făcut uh, acum o declarație în care ați spus că ar trebui să um, fie implicați și șefii de stat și de guvern. Una dintre principalele critici uh, care s-a adus a fost că uh, Spre deosebire de obiectivele mileniului, obiectivele de dezvoltare durabilă nu lasă suficient loc pentru concentrarea la nivel național. Însă, microcontextul este esențial pentru rezolvarea priorităților noastre și cred că înțelegeți că și țările terțe trebuie să se ocupe de aceste aspecte. Deci, cum se gândesc Națiunile Unite să se asigure că prioritățile sunt abordate și când vine vorba de finanțare, cum puteți să măsurați ponderea sectorului privat? În mediile naționale s-a spus că obiectivele de dezvoltare durabilă costă aproximativ 2 sau 3 trilioane de dolari din banii publici, pentru 15 ani și acest lucru reprezintă aproximativ 4% din PIB-ul global. În același timp, guvernele occidentale au promis 0,8% din PIB ca ajutor. Cum credeți că vor putea țările sărace să ducă această povară financiară? Mulțumim! Mulțumesc mult, doamnă președinte. Vorbesc în germană. Nu văd și pe, pe la fi aici și cred că este foarte bine că bă, să discutăm și cu Comisia Agri de acum încolo. Este foarte important. Sunt multe lucruri ă, de acest gen care sunt pe ordinea de zi la Agri. Vedem că bă, avem tot ce ne trebuie, avem culturile, bă, discutăm despre inovații, avem planul Juncker vorbim despre obiective, bun, este important să vedem dacă vrem să facem diferite lucruri împreună. Este un subiect deosebit de important și e, comisia noastră este prea mică, trebuie să discutăm cu alte comisii împreună. Cred că acum este foarte important să începem acest lucru, nu singuri ca acum. Eh, trebuie să implicăm și pe cetățeni, să discutăm ce putem face și pentru alte țări, dar și pentru noi, cei din Uniunea Europeană. Sper că ați înțeles așa un pic din ce am zis. Ok, thank, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Voi eh, invita acum comisia să intervine dacă are întrebări Am aici numele domnului Timovichi de la DG Envy. Nu știu dacă e cineva de la DG Devco. Poate vă puteți prezenta dumneavoastră. Mulțumesc, bună ziua, numele meu este Timo Vilco, lucrez la DG Envy, sunt de fapt directorul general pentru probleme de mediu în Comisia Europeană. Și Mă ocup în special de obiectivele de dezvoltare durabilă. Am făcut parte din procesul pe care domnul Nabaron le-a descris în detaliu. E un proces dificil care se desfășoară deja de mai bine de câțiva ani, acest de concepere a obiectivelor de dezvoltare durabilă, iar acum am ajuns la faza de punere în aplicare. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Nabaro pentru remarcele de încurajare pe marginea acestui pachet. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, membrilor Parlamentului, pentru interesul de care dați dovadă și de întrebările pe care le-ați uh, adresat, inclusiv cele din partea președinților. Poate că nu este acum momentul să intrăm în detaliile finale ale discuției cu privire la acest pachet, deoarece vom avea oportunități uh, în diverse comisii sau în alte formate ale Parlamentului și ale Comisiei pentru a dezvolta un dialog detaliat între instituții. Aș vrea însă să reiau cele spuse de domnul uh, Navarro. Uniunea Europeană, într-adevăr, a fost mereu promotorul uh, dezvoltării durabile. Durabilitatea a fost deja introdusă în tratatul de la Amsterdam din 97 ca un obiectiv general pentru politicile Uniunii Europene. Din 2007 deja avem o strategie europeană pentru dezvoltare durabilă și deja din 2010 avem și creșterea durabilă care a fost inclusă în strategia Europa 2020 și în alte politici, inclusiv în cele 10 priorități ale Comisiei. Uniunea Europeană a fost mereu un vector al um, agendei 2030 și vrem ca agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă să fie un succes atât în interiorul Uniunii Europene, dar să se reflecte și în politicile externe, astfel încât să sprijinem uh, implementarea obiectivelor durabile peste tot în lume. Comisia a adoptat anul trecut uh, un pachet, aș, mm, nu voi intra în diversele componente ale acestui pachet, însă aș vrea să știți că în momentul în care analizăm acest pachet observăm că se respectă tradițiile de dezvoltare durabilă și că Uniunea Europeană își păstrează poziția solidă în acest sens. Acest uh, pachet uh, și această idee este deja parte integrantă a tratatelor, însă trebuie luată în calcul în continuare în momentul în care concepem politicile și în momentul în care venim și cu modalitățile de punere în aplicare a acestor politici. Răspunsul Uniunii Europene la Agenda 2030 uh, va include două direcții de lucru. Aceasta este o informație pentru cei care poate nu au avut acces la această comunicare. În primul rând, obiectivele durabile trebuie introduse în cadrul de politică și în prioritățile Comisiei și apoi lansarea unui exercițiu de uh, reflexie cu privire la o strategie a 2020 și punerea în aplicare pe termen lung a obiectivelor de dezvoltare durabilă. S-a vorbit despre coerența în materie de politică. Înțelegem că acesta este un aspect esențial pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În diverse forumuri, um, foruri s-a discutat um, despre aceste aspecte, inclusiv în serviciile comisiei care sunt implicate în punerea în aplicare a acestor măsuri vis-a-vis -vis de obiectivele de dezvoltare durabilă. Deci când vine vorba de guvernanță, am vorbit despre guvernanța plănuită în cadrul comisiei și ne vom menține acest uh, principiu de dezvoltare durabilă ca un principiu director pentru toate politicile noastre. Vom folosi instrumente mai bune de politică pentru a ne asigura că dezvoltarea durabilă este integrată în toate acestea. Ar trebui să luăm în calcul um, dimensiunea socială, economică și uh, de mediu într-un mod mult mai echilibrat. Și când vine vorba de structuri, structura comisiei cu vicepreședinții și uh, orientată pe proiect, sunt instrumente importante care facilitează munca noastră, deoarece ne ajută să avem o agendă mai echilibrată și mai compactă și să scăpăm de această abordare bazată pe silozuri. Vicepreședintele Timmermans va avea un rol important în punerea în aplicare activă a Agendei 2030. A fost o întrebare legată de monitorizare. Cum uh, vom uh, desfășura exercițiul de monitorizare? Cum uh, vom analiza progresele făcute? În primul rând, aș dori să vă spun că în momentul în care Comisia a publicat comunicarea, ideea a fost ca aceste obiective de dezvoltare durabilă să facă parte dintr-o agendă colaborativă activă care să implice nu numai guvernele naționale, dar și actorii din uh, domeniul privat și ONG-urile și așa mai departe. Deci e vorba de un parteneriat care va duce mai departe lucrurile. Această comunicare prezintă un cadru pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre pentru punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și trebuie să ne asigurăm că multe dintre probleme vor fi abordate de statele membre însele, care deocamdată își stabilesc propriul cadru pentru atingerea acestor obiective și uh, modalitățile de raportare către cetățeni și către Națiunile Unite. Am văzut acest lucru anul trecut, uh, când numeroase state membre au făcut raportări de progres. Statele membre sunt invitate să se asigure că politicile europene conexe sunt puse în aplicare la timp, astfel încât să aibă rezultate pe teren. Cum putem să măsurăm această punere în aplicare, să o cuantificăm? Avem, uh, practic, liniile directoare în pachetul uh, cu privire la comunicare. Să avem o analiză și o monitorizare a progresului este esențial. Acest lucru trebuie făcut în mod regulat și transparent. Uniunea Europeană, împreună cu statele membre, s-a angajat să joace un rol esențial, astfel încât să se asigure de maximă punere în aplicare a obiectivelor și de transparență față de cetățeni, dar și de faptul că toată lumea este inclusă. Anul trecut, um, s-au ajuns la acorduri cu privire la transparență, statele membre au fost invitate de uh, Națiunile Unite să transmită rapoarte de progres. Comisia va contribui și ea cu rapoartele sale cu privire la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă în contextul Uniunii Europene. Aceste date pot fi găsite și în publicațiile Eurostat, care au fost uh, publicate în paralel cu acest pachet cu privire la comunicare. Începând cu 2017, Comisia va monitoriza în mod regulat uh, ODD-urile în contextul Uniunii Europene. Avem nevoie de un cadru general de monitorizare care se va aplica și la Serviciul European de Acțiune Externă, dar și la restul statelor membre. Comisia Europeană va continua să raporteze progresul atins în Uniunea Europeană în contextul uh, forumului politic la nivel înalt al Națiunilor Unite, care este și el implicat în punerea în aplicare a Agendei 2030. Însă, cum v-am spus, vom mai avea ocazii să discutăm detaliat aceste chestiuni și cu dumneavoastră, dar și cu alți eurodeputați, iar acum îi voi da cuvântul colegului de la DEFCO, care poate vrea să vină cu detalii suplimentare. Înainte de a da cuvântul uh, DEFCO, se pare că domnul uh, David trebuie să plece, așa că mă gândesc să uh, îi dăm cuvântul domnului Deva pentru o ultimă întrebare. Vă mulțumesc pentru că ați prezentat uh, acest mecanism care există deja în Europa pentru a analiza um, cooperării la nivel transnațional și între diversele sectoare. Aș vrea, eu oricum voi vorbi cu coordonatorii, aș vrea să întrebăm să întreb dacă putem să um, stabilim o conferință, de exemplu, la care să participe și colegii de la comisie, de la DigiDevco. Putem să avem o conferință globală cu privire la cum să implicăm sectorul privat în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și cu privire la finanțarea necesară. Eu cred că vom avea nevoie de aproximativ 3 trilioane de dolari și trebuie să vedem cum obținem acești bani și mobilizarea fondurilor, cum vom, va reuși să um, ducă la punerea aplicare acestor obiective. Mulțumesc! Voi uh, răspunde întrebării doamnei Dali cum se finanțează aceste obiective? Prin orice tip de investiții, fie că este vorba de investiții din partea guvernelor sau de investiții din sectorul uh, privat, toate acestea trebuie să respecte obiectivele de dezvoltare durabilă. Numai așa vom construi un viitor pentru cetățeni. Dacă încercăm să atingem aceste obiective numai cu banii pentru dezvoltare, așa cum bine ați arătat, nu vom reuși și, așa cum a sugerat domnul Deva, chiar doresc să revin uh, la acest subiect despre, despre conferința uh, globală. Îi voi spune, voi, voi transmite aceste informații la New York când mă întorc. Și încă ceva ce ați spus, doamna Dali, un lucru foarte important. Trebuie să facem lucrurile având în vedere și contextul micro, la nivel local. De aceea trebuie să ne asigurăm de punerea în aplicare locală a acestor obiective. Nu avem nevoie de un model general, pentru că acesta nu va funcționa. Factorii sunt foarte strâns legați între ei și de aceea avem nevoie de implicarea autorităților locale. De aceea vrem să delegăm, practic, această implementare până la nivelul cel mai de jos și lucrăm cu autoritățile locale ca să ne asigurăm că aceste lucruri se întâmplă. Doamna uh, Piric a spus că uh, interpreții dumneavoastră nu sunt aici, observ că cabina de olandeză este goală. Este important uh, să ne asigurăm că aceste comisii sunt implicate în monitorizare. Aș vrea să văd întregul Parlament implicat în monitorizare. Aș vrea să văd întregul Parlament concentrându-se pe agenda 2030. Sigur ar fi dificil, dar nu ar fi minunat să putem să avem o astfel de abordare, în special dacă dorim să mobilizăm și finanțarea din uh, domeniul privat. Și sunt de acord cu dumneavoastră și sectorul agricol trebuie implicat. Acum um, trebuie să, să plec uh, la, înapoi la New York. Mulțumim domnului Nabaro, chiar uh, ne-a pus câteva provocări astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență, nu vom termina acum, vom asculta DigiDevco înainte. Thank you. Okay, so I'm now going to pass the floor to DG. Acum dau cuvântul uh, DG Devco. Din păcate nu am numele dumneavoastră. Mulțumesc. Eu mă numesc Carlos Verosca. Lucrez la DG Devco cu privire la obiectivele de dezvoltare durabile și Agenda 2030, se spunea de colaborarea dintre Comisie și statele membre și acesta este principalul motiv pentru această intervenție. După cum bine știți, mâine comisarul Mimita va veni aici și vă va da mai multe detalii. Doamna Mogherini deja a vorbit despre acest subiect acum câteva zile, însă eu vreau să intervin cu privire la acest aspect specific. Astăzi a avut loc un Consiliu de Afaceri Externe care și-a exprimat sprijinul larg pentru această inițiativă. Se pare că statele membre pentru prima dată s-au unit și-au unit eforturile în acest sens. Principalele aspecte cheie ale consensului sunt faptul că uh, sunt reprezentate de faptul că nu numai cele trei instituții și-au exprimat sprijinul, dar și toate statele membre, lucru care arată um, mai mari șanse de mobilizare a resurselor uh, pe teren pentru un program uh, de acțiune comună. Așa, a, acest lucru ne arată că se mobilizează atât instituțiile, dar și statele membre și sperăm că această mobilizare va fi o sursă de inspirație pentru o inițiativă generală, atât la nivel intern cât și la nivel extern. Câteva cuvinte despre acest context pentru cei care nu vor fi mâine aici să-l asculte pe comisar. Uh, Principalul obiectiv al acestui consens este să creeze o nouă viziune promovată de instituții, dar și de statele membre. Această viziune trebuie adoptată pentru obiectivele de dezvoltare în contextul um, acțiunii externe, dar și a strategiei globale a Uniunii Europene. Domnul Labaro tocmai a plecat, însă acesta ar fi recunoscut cei cinci care structurează această comunicare People, Planet, Prosperity, Peace și Partnership. Aceste elemente au fost uh, promovate de Uniunea Europeană pentru a fi incluse în această agendă bogată, dar și abordarea nexus între uh, diversele tipuri de politici care asigură coerența. Acesta este unul dintre principalele mesaje ale noului consens și anume o mai strânsă colaborare cu statele membre la sediile centrale, pe teren, pentru acțiuni comune și printr-o abordare cuprinzătoare care se asigure punerea în aplicare și care reafirmă angajamentul cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă, dar implică într-o viziune cuprinzătoare și statele membre în vederea mobilizării resurselor naționale, a resurselor private, și un alt aspect este acela că asistența se va concentra pe țările vulnerabile, mai puțin dezvoltate și așa mai departe. Însă, trebuie să lucrăm cu țările mai bine dezvoltate ca să putem să ne atingem obiectivele. Așa cum am mai spus, abia așteptăm să lucrăm cu Parlamentul, să ne continuăm eforturile în vederea unui posibil acord ă, anul viitor, înainte de forumul politic la nivel înalt. S-a vorbit despre sectorul privat și aceasta este o prioritate, dar și societatea civilă și cred că domnul Nabarro a reușit să atingă un echilibru între toate aceste elemente care contează pentru noi. Mulțumesc foarte mult. Cred că am vorbit despre cooperarea în cele două comisii și cu colegii din celelalte parlamente pentru punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Apreciez uh, ce a spus uh, colegul de la Direcția Generală pe Mediu. Uh, când auzi că toată lumea e responsabilă, tragi concluzia că nimeni nu e de fapt responsabil. Așa că trebuie să ne asigurăm că guvernele noastre sunt responsabile. Pentru că nu au lucrurile astea de la țara mea. Poate dumneavoastră le zis Deci deci eh, cred că avem foarte mult de lucru în acest sens ca să ne asigurăm că nu sunt doar niște cuvinte frumoase eh, scrise pe hârtie, pentru că lucrurile sunt eh, destul de complicate în lume în momentul de față și dacă vrem să avem un viitor, trebuie să punem la punct unele lucruri. Domnule Aviș, aveți comentarii de făcut în încheiere? Nu, vreau să mulțumesc Comisiei DV pentru oportunitatea de a face schimb de puncte de vedere și pentru uh, faptul că m-ați primit aici. Uh, dar cred că eu și colegii mei trebuie să plecăm pentru că avem uh, o întrunire care începe peste câteva minute. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Le dăm o pauză de câteva minute. Facem și noi o pauză de câteva minute până pleacă colegii noștri, apoi continuăm cu ordinea noastră de zi. Mulțumesc!